text aprobat de Parlament, conform articolului 231 alineatul 4 din regulament. Această rectificare e considerată aprobată dacă în termen de 24 de ore de la anunț, un grup politic sau un număr de deputați care se constituie pragul de jos nu solicită o supunere la vot. Rectificarea e disponibilă pe site-ul web al plenară și titlul va fi publicat în procesul verbal al acestei ședințe plenare. Aș vrea de asemenea să vă informez că miercuri, împreună cu președintele Consiliului, voi se